Pan poseł Tarabella mówi, że powinniśmy zaczynać. Domnul Tarabella ne semnalează că trebuie să începem lucrările. Așadar, haideți. Domnul Tarabella, îmi datorați o cafea pe treaba asta. Stimați colegi, o să votăm. Ieri v-am spus că trebuie să aveți cartelele de vot. Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare vegetalelor. Țin drugiego Este vorba de în primă lectură, adoptarea textului pentru proiectul de recomandare pentru a doua lectură. Am discutat deja acest subiect. Și după cum știți, dacă adoptăm acest proiect de recomandare, se va ajunge la un nou regulament în domeniul măsurilor de protecție împotriva organismelor dăunătoare a plantelor este foarte posibil să avem votul în a doua lectură la plenara din uh, octombrie din această lună. Votul este, votarea este prin vot electronic. S-a deschis votul. Jeśli wszyscy już włożyli karty, tak? Are toată lumea cartelele de vot? A votat toată lumea? Atunci putem să închidem votul. S-a închis votul. Această recomandare a fost adoptată și trecem acum la investiții în locuri de muncă și în creștere, valorificarea la maxim a contribuției fondurilor structurale și de investiții europene. O evaluare a raportului în conformitate cu articolul 16. Raportoarea este doamna Dăncila. Este vorba de un uh, raport din proprie inițiativă Comisia competentă pe fond este Comisia Regii. Nu știu dacă doamna Dăncilă dorește să ia cuvântul în legătură cu aceste amendamente. Vă rog, dacă doriți. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au depus amendamente și, în aceeași măsură, secretariatului pentru aportul adus acestui Uh, raport uh, consider că fondurile structurale și de investiții trebuie să fie principalul uh, vehicul de finanțare pentru stimularea dezvoltării rurale în multe state membre. încă o dată mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la definitivarea acestui raport. Dziękujemy pani poseł, gratulować będziemy później. Vă mulțumesc, doamna Mai târziu vor sosi și felicitările. Acum votăm. Cine stă pentru primul amendament? Prin ridicarea mâinii. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul de compromis F. Aici avem uh, un vot electronic. S-a deschis votul. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot amendamentul de compromis A. S-a deschis votul. Amendamentul de compromis A. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot amendamentul 13 acum, împreună cu 14, domnul Igosiesca și domnul Cuzmiu. Cine stă pentru? Mulțumesc, se adoptă. Amendamentul de compromis 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 9 acum. Cine stă pentru? Mulțumesc. mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotriva. Se respinge. Amendamentul 15 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. Amendamentul 20 pentru. Se adoptă. 21 pentru. Se adoptă. 22 pentru, se adoptă. 23 pentru, se adoptă. Și acum deschid votul pentru amendamentul de compromis B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 36, cine este pentru? Împotrivă? se respinge. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 38 pentru, mulțumesc, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 42 Cine stă pentru? Da, îmi cer scuze, spune domnul președinte, trebuie să votăm uh, 40. Se adoptă. Acum amendamentul 42 pentru, împotriva. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 42. S-a închis votul. Se adoptă. 41 pentru. Cine stă pentru? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul de compromis C. Um, doriți să verificăm? Verificăm amendamentul 41. S-a deschis votul. Vă mulțumesc, s-a închis votul. Se adoptă. Da. Deci, doamnelor și domnilor, am ajuns la amendamentul de compromis C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 43, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot amendamentul de compromis D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Supun la vot acum amendamentul 57 pentru. Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 58 pentru. Împotriva. Cred că este bine să verificăm amendamentul 58. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 59. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se adoptă amendamentul 60 pentru. Mulțumesc. Se adoptă 61 pentru. Împotriva. Se respinge. 63 pentru se adoptă. Ok. Głosujemy poprawkę 30. Supun la vot acum amendamentul 64. Cine este pentru? Împotrivă? 65 acum se adoptă. nu este supus votului, 67 cine este pentru, împotriva se respinge. Șaizeci 68 pentru, împotriva, se respinge. 70 pentru, se adoptă. 71 pentru, împotriva, se adoptă. Sau haideți mai bine să verificăm. Domnul Des a votat pentru. Deci dacă PP-ul a votat pentru, mai bine verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc. 72 pentru. Se adoptă. 73 pentru, împotriva, se respinge. 74 pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul de compromis E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Vă mulțumesc. Se, ad se adoptă. Continuăm cu amendamentul 88. Cine stă pentru? Pentru? Împotriva? Vă mulțumesc cred că trebuie să verificăm. Verificăm amendamentul 88. Domnul De Castro nu a ridicat mâna, deci verificăm prin vot electronic amendamentul 88. Zamykam głosowanie. S-a închis votul. Da. Poprawka 92. Se adoptă. 92. Cine stă pentru? Mulțumesc, se adoptă. 93 pentru. Se adoptă. Nozeci șapte împreună cu amendamentul 101. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. 98 pentru, împotriva, respins. Dori să verificăm? Verificăm amendamentul 98. Domnul Agnew ne-a rugat să verificăm amendamentul său. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge Acum amendamentul 99. Cine stă pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotrivă se respinge. Amendamentul de compromis G. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă și am ajuns la amendamentul 24 pentru, împotrivă se respinge. 112 pentru, împotriva, respins. 109 pentru, se adoptă. 110 pentru, împotriva, se adoptă. 111 pentru, se adoptă. Și am ajuns la proiectul de aviz astfel modificat. Votul final. S-a deschis votul. Vă mulțumesc. S-a închis votul. Proiectul de aviz a fost adoptat și putem să o felicităm pe doamna Dăncilă. Felicitări! Doriți să luați din nou cuvântul? Doar să le mulțumesc tuturor colegilor pentru votul acordat și încă o dată pentru aportul lor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Și acum putem trece la restul punctelor de pe ordinea de zi. După cum știți, punctul 13, punctul privind deținerea și îngrijirea responsabilă a cuidoilor a fost amânat și, aș, și trecem la o prezentare susținută de un reprezentant al Comisiei de Gesante referitoare la pesta, nu îmi cer scuze, în legătură cu perturbatorii endocrini. Un subiect foarte interesant, important care suscită un interes uh, și din partea opiniei publice și am dori să primim mai multe informații pe marginea acestui subiect din partea Comisiei Europene. Comisia Envi. Știți că și Comisia Envi este interesată de această temă, însă și pentru noi această temă este importantă, pentru că este vorba de sănătatea populației. Drept urmare, aș dori să dau să dau cuvântul reprezentantei comisiei, deși am impresia că nu este prezentă. Poate Comisia Europeană a considerat că ne vom lungi mai mult cu votul Drept urmare, mă gândesc că am putea să trecem acum la subiectul pestei porcine africane, un alt subiect uh, relevant care ține de competențele uh, gesantă. Și nu știu dacă reprezentanții comisiei care ar trebui să ne prezinte acest subiect sunt prezenți. Nici ei nu sunt prezenți. Asta înseamnă că să discutăm uh, pe scurt deciziile luate de coordonatori. Aceste decizii le veți primi în uh, format electronic și în dosarul din fața dumneavoastră. Și nu cred că există obiecții, deci deciziile și recomandările coordonatorilor au fost uh, adoptate. Și cred că a venit momentul să luăm o scurtă pauză de, de cafea. Nu știu dacă această pauză de cafea poate fi considerată o pauză tehnică, însă, însă oricum, după o scurtă pauză putem să a, reluăm lucrările comisiei. Dacă Nimeni nu are altă propunere. Vă rog să mă înțelegeți pentru că propun această scurtă pauză, pentru că am mers prea repede cu votul. Și domnul Tarabella reușește să mă surprindă de fiecare dată, deci uh, vă mulțumesc. Domnule Tarabella, mă sunt profund îndatorat și nu o să vă uit uh, nici când uh, nu o să mai fiu europarlamentar. Deci, doamnelor și domnilor, mea culpa, am uh, mers prea repede cu votarea. Nu este vina degesantă, este vina mea.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

uznawiamy obrady. Przechodzimy do punctu Hai să reluăm lucrările noastre. Iată că ajungem acum la punctul referitor la perturbatorii endocrini. Și reprezentantul Direcției Generale Sante a ajuns în sală, așa că putem să începem și să-i dăm cuvântul imediat așa fel încât să obținem mai multe informații referitoare la această problemă care pe noi ne interesează în mod deosebit. Vă rog, aveți cuvântul. Yeah, good morning everybody and uh, thank you very much for taking Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați acordat timp și ne-ați invitat pentru a discuta acest subiect. Într-adevăr, e un subiect foarte important. Perturbatorii endocrini. După cum știți, probabil, Comisia are un angajament de a prezenta, avea un angajament de a prezenta înainte de vara 2016 criterii științifice pentru a identifica ce anume sunt acești perturbatori endocrini în contextul implementării a două uh, texte legislative. Pe de o parte, uh, legislația referitor la protecția produselor și, pe de altă parte, legislația referitor la biocide. Pe data de 15 iunie, Comisia a adoptat o comunicare referitor la perturbatorii endocrini și a fost uh, cumulată și cu evaluare de impact și, în același timp, Comisia a preluat și două texte legislative care conțin criteriile de risc pentru a putea identifica perturbatorii endocrini. Avem mai întâi uh, acte delegate referitor la produsele biocide, regulamentul referitor la biocide și încă un text referitor la textul referitor la produse pentru protecția plantelor împotriva donatorilor. Aceste texte se află acum pe site-ul Comisiei, ideea fiind să asigurăm un maxim de transparență și să avem toate documentele într-un singur loc. Ceea ce este important acum să notăm, pe referitor la aceste criterii, e faptul că acestea sunt acum uniformizate, atât pentru produsele de protecție a plantelor, cât și pentru biocide. Comisia a fost de părere că în momentul în care ne dorim să avem un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, nu ar trebui să facem niciun fel de diferențiere, indiferent că e vorba de produse de protecție a plantelor împotriva dăunătorilor sau de biocide. Ideea fiind să ne asigurăm că protecția mediului și protecția sănătății omenești, care reprezintă un scop în ambele legislații, este menținută la același nivel. Acum, care sunt aceste criterii? Care sunt aceste criterii științifice? Mai întâi, acestea se bazează pe trei elemente, bazându-ne pe definițiile cele mai recente ale Organizației Mondiale a Sănătății ale perturbatorilor endocrini. Și printre aceste elemente ne referim la efectele nedorite. Dar ideea este că trebuie să putem uh, demonstra această legătură, însă, pe de o parte, uh, substanța respectivă și efectul nedorit. Ne bazăm pe baza de date de care dispune Organizația Mondială a Sănătății în acest sens. Apoi, specificăm de asemenea și principiile care trebuie să fie observate, trebuie să fie respectate pentru a putea opera această identificare a perturbatorilor endocrini. Trebuie să ținem seama de toate datele științifice, eh, printre care și cele referitoare la animale și cele referitoare la plante și aceste date științifice trebuie să fie pertinente și pentru ființe omenești. Doar cu excepția cazului când s-a dovedit uh, uh, că, nu, că nu sunt pertinente în dezbaterea ce a urmat uh, publicării acestor criterii, au fost afirmații precum că aceste criterii nu au, anumite criterii nu au efecte asupra uh, ființelor omenești dacă trebuie aplicat uh, criteriul de precauție. Însă felul în care aceste criterii sunt concepute, noi suntem de părere că, de fapt, această critică nu este întemeiată. Mai mult decât atât. Comisia propune și modificarea unui punct specific în anexa referitoare la produsele fitosanitare, tocmai pentru a ține seama de cele mai recente cunoștințe tehnice și științifice și această propunere de modificare se bazează pe mandatul cuprins în același regulament și natura acestei modificări se referă la derogări care există în cadrul acestei legislații și care s-ar aplica odată ce o substanță este identificată drept perturbator endocrin. Deci, modificarea pe care o propunem este o modificare față de uh, derogarea referitoare la riscul de expunere acceptabil sau eligibil este un aspect foarte important. Mai întâi pentru că trebuie să ne gândim la elementele de risc ce trebuie să fie luate în considerare și trebuie luate în considerare și ultimele descoperiri științifice din domeniu. De asemenea, ne dorim o implementare armonizată a tuturor criteriilor în ambele cazuri ale legislației. De ce? Pentru că acest concept pe care noi acum l-am introdus pentru produsele fitosanitare și derogările bazate pe uh, gradul de risc în funcție de nivelul de expunere se, uh, uh, cuprin, este cuprins acum și în uh, uh, legislația referitoare la biocide. Deci acum am armonizat cele două texte legislative. Și legislația referitoare la biocide, în cadrul origin, inițial, este o legislație mai recentă uh, decât uh, cea referitoare la produsele fitosanitare, care și ea de asemenea se referă acum la uh, cele mai recente descoperiri științifice și tehnice. putem spune că acum criteriile comisiei sunt mult mai științifice, mult mai bine țintite uh, și în momentul de față avem un set întreg de criterii care ne vor permite să identificăm perturbatorii endocrini, mai ales prin evaluarea de impact și a reieșit foarte clar că aceste criterii pot duce la apariția unor rezultate așa zis fals pozitive și cu, eh, prin criteriile de care dispuneam până în prezent și pot duce chiar și la situații invers, în care uh, anumite substanțe sunt identificate drept perturbatoare endocrine, în timp ce de fapt nu sunt. Și iată că acum, prin noile criterii, prin noile descoperiri științifice și tehnice, Comisia va fi mult mai în măsură să identifice corect acești perturbatori endocrini. Criteriile acestea au făcut parte și din. Uh, au, au, au apărut și ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut cu factorii interesați, cu statele membre, cu diferiți actori. Deci pot să vă spun că nu avem noi, nu suntem singurii cei care avem meritul de a fi stabilit aceste criterii. Comisia este convinsă că există o dorință de modificare, a existat această dorință de modificare a criteriilor și astfel noile criterii vor fi aplicate cât mai curând cu putință. De asemenea, trebuie să notăm faptul că e și unul din motivele pentru care nu am propus niciun fel de perioadă de tranziție. Ne dorim o aplicare rapidă. Acum, pentru a fi mai explicită, mai ales în ceea ce privește opțiunile care au fost studiate în cadrul evaluării de impact. Este bine de notat faptul că Comisia nu vine cu vreun concept care să includă categorii despre ceea ce ar putea fi considerat drept perturbatoare endocrini. Trebuie să ne amintim faptul că în, cadrul legislativ în care ne aflăm și discutăm acum, nu vor fi consecințe de reglementare pentru astfel de categorii de perturbatori endocrini. Și deci nu va veni cu niciun fel de plus valoare pentru a defini ceea ce poate fi sau nu poate fi considerat drept perturbator endocrin. Pentru că, în fond, ceea ce este important să știm dacă da sau nu în substanță este perturbator endocrin. Și astfel ne dorim să aplicăm aceste criterii. Comisia, în, printre diferitele opțiuni, nu, pentru a stabili aceste criterii științifice, nici nu a reținut criteriul de potențialitate, de tărie pentru că noi ne-am dorit ca această clasificare a perturbatorilor endocrini să fie făcută fără acest criteriu, pentru că el nu a fost considerat drept științific. Și această abordare a fost de altfel confirmată și de diferite întâlniri recente cu oameni de știință din domeniu. Și a fost una din acele opțiuni, mai ales din motive științifice, pe care nu am reținut-o. Acum, calea de urmat cele două texte legislative vor fi adoptate în funcție de procedura așa cum este ea prevăzută. După cum spuneam, mai întâi avem acte delegate și apoi avem o, un regulament. Iar în ceea ce privește actele delegate, în principiu, după o discuție cu statele membre, cu experții din partea statelor membre, aceasta va fi adoptată de către Comisie și Parlament. Consiliul își va exercita doar dreptul de Uh, monitorizare, iar în ceea ce privește celălalt text legislativ produse fitosanitare, uh, acestea vor fi dezbătute în comisiile specializate și, evident, apoi Consiliul se va pronunța în virtutea dreptului său de uh, monitorizare. Evident că noi am avut discuții și cu Organizația Mondială a Sănătății, am încercat să ne aliniem și pe criteriile acestor, acestei organizații și în ceea ce privește procesul legislativ, ambele texte legislative au fost inițiate, au fost lansate. Am început deja discuția în luna iunie, am mai discutat și pe 21 septembrie și am cerut delegațiilor statelor membre să ne trimită comentarii în scris, pe care acum suntem în etapa de a le analiza și vom mai avea încă o întâlnire cu reprezentanții statelor membre până la sfârșitul anului, Ideea fiind să ajungem la un text revizuit care să, poată, să vă poată fi înaintat. După cum spuneam, din punctul nostru de vedere, aceste noi criterii științifice sunt deosebit de importante și unul din motivele pentru care sunt atât de importante e faptul că Până în prezent, criteriile pe care le aveam nu corespundeau cu ținta noastră, cu scopul nostru. Dar aceste noi criterii ne vor permite să avem acest, uh, acest echilibru ne bazăm pe documente științifice, vom avea și un, un ghid îndrumător la nivel științific pentru a ști cum anume acestea vor fi implementate, vor fi transmise către diferitele agenții europene, Euro, Agenția Europeană pentru Medicamente și Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară, pentru că acestea uh, sunt și cele care se ocupă de aplicarea uh, acestor noi ști, criterii științifice. În concluzie, ne bizuim pe sprijinul Parlamentului European față de aceste noi criterii și față de aceste noi texte legislative și sperăm să putem face în așa fel încât textele să intre în vigoare cât mai repede cu putință și decizia pe baza celor mai noi date științifice să poată fi aprobată cât mai repede cu putință, atât în ceea ce privește produsele fitosanitare cât și biocidele, tocmai pentru a oferi o protecție cât mai ridicată pentru mediu și pentru sănătatea omenească. Suntem convinși că aceste noi criterii, bazate pe datele științifice cele mai recente, și vreau să subliniez că este pentru prima dată, de, cel puțin din câte știm noi, pe, pentru prima dată în lume, când criterii au fost identificate referitor la perturbatoare endocrini, bazându-ne pe criterii științifice disponibile, cele mai recente. Și să sperăm că vom reuși astfel să fim pionieri în domeniu și că nu vom mai avea întârzieri în punerea în aplicare a acestor două texte. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru atenție. Bardzo dziękuję. Jako pierwszy... Mulțumesc foarte mult. Domnul Hautama a cerut să intervină primul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Comisiei dezbaterile de aici din Parlament și din afara sa par să se concentreze nu atât pe criteriile uh, în sine, nu este foarte clar ce se întâmplă acum, dar pare să fie mai mult o bătălie interinstituțională între Parlament și Comisie în condițiile în care uh, consilierea juridică spune că Comisia și cam depășește mandatul aici sunteți de acord că cam aceasta ar fi discuția principală pe care noi o purtăm? Și întreb Comisia, ce face, ce face Consiliul aici? Are și, ea, și el partea sa de expertiză juridică, serviciul juridic al Consiliului um, se implică, crede uh, și acesta, ca și serviciul juridic al Parlamentului, cum că Comisia își depășește um, mandatul, mi s-a explicat aici că nu așa ar stau lucrurile. Probabil că ambele părți, atât ONG-urile cât și sectorul acesta economic, au de fapt îndoiele asupra acestei propuneri a Comisiei, dar ce se va întâmpla dacă propunerea este respinsă? Vom menține criteriile interimare? Ce consecințe vor exista? Nu cumva ne vom trezi într-un scenariu chiar mai prost decât cel schițat prin noile dumneavoastră criterii? Și atunci poate ar fi bine să lămuriți mai mult în legătură cu menirea acestei propuneri, conținutul său. Domnul, doamna Miren. Vă mulțumesc, aș dori și eu să fac câteva remarci. Știm, desigur, cât de dificil este să găsim o, defini- o definiție pentru pertur- perturbatorii endocrini. Avem în fața noastră două acte legislative care se referă la agricultura și dintr-o perspectivă agricolă. Trebuie să spun că că produsele sigure pot, uh, trebuie să poată fi folosite în continuare și ne-am dorit și o reglementare a derogărilor. Însă sunt foarte sceptică atunci când vine vorba de o evaluare a riscului care face parte din definiție. Mie nu mi se pare că are ce căuta o definire a riscului în, uh, în, definit, în conceptul uh, riscului în definirea acestor substanțe. Și există și alte acte legislative care sunt implicate, siguranța jucăriilor, jucăriilor substanțele cosmetice, uh, situația uh, apelor și așa mai departe. Deci pentru mine se pune întrebarea de unde începem, cum vom aborda această evaluare a riscului și credeți că prin um, definițiile acestea propuse de dumneavoastră, vom pierde foarte multe uh, produse fitosanitare, pentru că acest aspect este cel mai important pentru agricultori atunci când uh, vine vorba de posibilitatea mm, desfășurării unei agriculturi durabile uh, și situația uh, produselor de protejare a plantelor împotriva dăunătorilor. Deci, uh, și aș dori să mă lămuriți din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Dziękuję pan poseł Agniu. Domnul Agniu are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, avem un efort al UE de a înlătura o serie de produse esențiale, dar nu știm din ce cauză. Ce știm? Că sistemul hormonal uh, uman poate fi perturbat de anumite produse. Dar în sol există aceste substanțe și din sol, în, sol, prin solul nostru creștem și producem o serie de substanțe de bază pe care le consumăm oricum. Se pare că și în cafea, și în vin, și în varza de Bruxelles se găsesc tot felul de astfel de substanțe. Deci este foarte greu să faci o listă lungă, exhaustivă a acestor produse și este foarte clar că uh, infertilitatea masculină poate fi eventual cauzată de acești perturbatori, dar nu produc cancer. Eu cred că ar trebui să lăsăm aceste lucruri așa cum sunt. Eu am astma, uh, astmă și înseamnă că Uniunea Europeană e vinovată de treaba asta? nu există simptome care pot fi uh, cumva atenuate aici. Ce se știe? Uh, știu că sunt niște benzil parabeni uh, care ar fi uh, perturbatori endocrini și de asemenea, uh, nu, să nu uităm că contraceptivele feminine au și ele o uh, putere foarte mare de perturbare și, pe de altă parte, copiii care se nasc uh, uh, și ale căror mame au primit aceste contraceptive nu au făcut, nu, nu se feră de nimic după aceea. Deci nu s-a dovedit nici aici efectul. În sfârșit, uh, agricultura bio. Și aici sunt substanțe care pot să fie la fel de, de, de dăunătoare ca și uh, perturbatorii endocrini, dar sunt substanțe absolut necesare pentru ciclul de viață al acelor uh, plante. Deci ce poți să faci? Pentru că orice activitate umană, orice inovare poate să fie cumva atacată din acest unghi. Uh, avem nevoie de produse, avem nevoie de produse agricole pe care să le consumăm. Îmi pare rău foarte mult, uh, Martin, dar nu putem să, pui, să avem agricultură bio peste tot în lume și să hrănim toată lumea. Mulțumesc, doamna Hazelkamp. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt puțin uh, confuză pentru că luna iunie s-au făcut multe critici uh, la adresa propunerii comisiei în ceea ce privește acești perturbatori endocrini, uh, probleme cu criteriile, industria chimică, bineînțeles, uh, era mulțumită de criterii, dar cred că natura, mediul înconjurător și omul în general nu este loc uh, cu basma curată din acest uh, proces. Comisia a întârziat cu trei ani tot procesul, i-au trebuit trei ani comisiei ca să vină cu aceste criterii până la urmă. Și atâtea critici s-au adresat încât uh, nu știu ce să zic. Chiar dacă am citit eu bine, nu găsesc în acest text nimic, vă spuneam, demn de încredere propunerea aceasta nu se va mai baza pe riscuri, ci pe pericole. Um, e un pas înainte, da, uh, în lumina um, definiției de la Consiliul Mondial al Sănătății. Într-adevăr, avem efecte negative dovedite uh, asupra sănătății umane, lucruri care au fost constatate în testele in vivo lucruri care de asemenea au fost uh, constatate și prin uh, administrarea produselor la animale, dar și prin experiențe in vitro. Bun, deci ne urmăm astfel Consiliul Mondial al Sănătății. Este bine, însă Comisia are acte delegate la dispoziție și cu siguranță legislația de bază va fi diluată. <clears throat> Țin să spun asta, pentru că nu înțeleg acest dosar fără a avea un text mai uh, consistent în fața ochilor. Ne-ar place să avem, deci, textul final al propunerii comisiei. E, abia atunci o să putem să spunem mai multe și cu mai multă precizie. Mulțumesc. Poseu Des. Domnul Des. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și pentru aceste informații. Dacă cineva este bolnav de cancer, atunci are atitudine diferită față de acest subiect. Cu toate acestea, cred că trebuie să tratăm cu precauție statisticile și declarațiile științifice uh, unilaterale. Uh, Elveția este una din, uh, una din țările unde există cea mai mare speranță de viață. Este o țară unde există și cele mai foarte multe cazuri de uh, uh, cancer. Există uh, statistici și din uh, Germania care arată că uh, odată cu creșterea speranței de viață crește de fapt și rata îmbolnăvirilor de cancer. Uh, în rândul femeilor, de exemplu, și apoi în ceea ce privește produsele care protejează plantele. Nu există o altă categorie profesională decât agricultorii care să fie mai uh, expuși la aceste produse și între, în rândul agricultorilor se înregistrează una din cele mai reduse rate de îmbolnăviri de, de cancer. și nu putem să spunem că fiecare produs uh, fitosanitar poate fi suspectat. Uh, putem să interzicem totul, poate o să ajungem să interzicem și sticlele de plastic pentru apă, pentru că și acestea s-ar putea să fie periculoase. și uh, nu putem să interzicem pur și simplu to- toate, toate uh, produsele fitosanitare, pentru că atunci, nu știu, poate ar put- am putea să interzicem și foamea de pe lume. Deci trebuie să fim foarte precauți care, să vedem care mijlo- mijloace uh, produse trebuie să fie interzise și care nu. Doamna Sanra. Mie este dezbaterea aceasta mi se pare foarte importantă. Eu sunt, uh, lucrez în agricultură și cred că lucrul cel mai important este sănătatea. De aceea cred eu că cel mai important este pentru agricultori că alimentele noastre, alimentele pe care în fiecare zi le punem pe masa oamenilor, alimente pe care le cumpără oamenii, să fie alimente sigure. Și în acest sens, mie mi se pare că principiul de precauție trebuie să fie prioritar trebuie să fim întotdeauna atenți, să încercăm să evităm dificultățile, încercând ca să evităm să ne înșele anumite întreprinderi. De aceea, vă rog, trebuie să punem capăt incertitudinilor Trebuie să punem capăt nesiguranței pe care o produc toate aceste produse pe care circulă. Și cred eu că ar trebui să fie mult mai multe lucruri pe care ar trebui să le uh, interzicem. Și, într-adevăr, trebuie să punem industria chimică la locul ei și să uh, cerem acestea să lanseze pe piață produse care sunt nocive. Și de multe ori ei, de fapt, știu acest lucru. De multe ori, valorile de risc pe care ei le realizează, studiile lor, sunt trucate, sunt false. Mulțumesc! Bardzo dziękuję. Nie mam więcej zgłoszeń od Mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt alte cereri de intervenții. Mă întreb. Da. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dăm cuvântul așadar uh, reprezentantei comisiei pentru ca să poată să reacționeze la cele ce s-au spus. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru toate comentariile și întrebările care mi-au fost adresate. Cât privește ce s-a spus la început, în legătură cu caracterul uh, legal, juridic al propunerii, dacă îmi permiteți, vreau să fie clar că această chestiune care provine de la serviciul juridic al Parlamentului se concentrează pe caracterul uh, legal al derogărilor, uh, schimbările profunde care sunt invocate, adică trecerea de la evaluarea pe bază de risc la evaluarea pe bază de pericol uh, la expunere. Deci pe asta se concentrează acest aviz. Comisia are propriul său aviz în materie și stați liniștiți, Comisia a cântărit cu multă grijă aceste aspecte legale înainte de a veni cu propunerea sa. Ce face Consiliul, în schimb, nu știm încă, deoarece încă nu am intrat în faza formală uh, um, prin care Consiliul se apucă de analizarea propunerii uh, implicând experții, comitetele permanente, statele membre, cu siguranță, deși subiectul a fost deja abordat în anumite forumuri, uh, Comisia consideră că uh, modificarea anexei respective este pe deplin legală și în regulă, mai ales când vorbim despre acele elemente esențiale Uh, nu sunt eu jurist și nu pot să vă spun mai multe, dar pot totuși să vă spun că sunt lucruri care sunt reglementate în anexă fără să fi fost uh, uh, definite juridic, fie într-un articol din textul dispozitiv, fie într-un considerent dacă e vorba de elemente neesențiale, Comisia nu se va uh, ocupa de treaba asta. Apoi, dacă Comisia poate efectiv să modifice această anexă, s-a pus întrebarea, anexa respectivă, de altfel, poate fi modificată în lumina progreselor științifice și tehnice. Ei bine, asta se poate întâmpla numai în acest sens, pentru că este singurul mod în care se poate modifica o anexă, deci dacă apar noi evoluții științifice, etc. Pe scurt, Comisia a cântărit cu multă grijă caracterul legal al propunerii, mai ales când vine vorba de tot ce înseamnă acele modificări pentru derogări și Comisia se va gândi în ce mod va putea ca lucrurile să fie prezentate într-un, într-un mod cât mai complet posibil. Mă refer la această propunere. Știu că s-au făcut comentarii în legătură cu faptul că pe nimeni nu mulțumește această propunere și că ea a primit extrem de multe critici. Mm, și aici uh, nu cred că m-aș pripi să trag o astfel de concluzie. Nu au fost așa de multe critici, cel puțin nu pe fond, când vine vorba de a baza criteriile științifice pe baza recomandărilor de la OMS. Nu suntem într-un, într, -un, consens uh, absolut, dar cred că, în mare parte, toată lumea s-a pus de acord cu această metodă. Fie că e vorba de ONG-uri, fie că e vorba de uh, sectorul agricol, Uh, de aici au uh, venit niște uh, propuneri suplimentare pentru a avea poate subopțiuni legate de tăria sau puterea acestor substanțe. Noi le-am auzit, dar chiar și aceste critici, chiar și aceste propuneri nu repun în mod substanțial sub semnul întrebării alegerile pe care noi le-am făcut cu această propunere. Apoi, s-a exprimat temerea cum că aceste criterii vor duce la o uh, pierdere semnificativă a unor produse, adică la eliminarea multor produse. Noi să știți că prin studiul de impact ne-am aplicat foarte mult asupra acestui uh, aspect. Am făcut un screening o evaluare ca să ne dăm seama cam care ar fi uh, scara la care poate să se întâmple această eliminare de produse, având în vedere ce recomandă OMC, însă, atenție, acest screening nu este o evaluare științifică propriu-zisă, pentru că nu aveam la momentul acela toate datele la dispoziție și nici timpul ca să facem această evaluare Um, <clears throat> în profunzime, însă un contractant extern a evaluat aproximativ sau a trecut în revistă aproximativ 600 de substanțe, dintre care vreo 26 au fost considerate cum că îndeplinesc aceste criterii, sunt substanțe active. Și atunci Așa am ales substanțele, vedeți treaba asta și pe, studiul, pe stadiul nostru internet. Încă o dată avem un studiu de impact care arată uh, cam ce ar însemna uh, eliminarea acestor produse pentru producția agricolă. Și da, încă o dată, consecințele vor exista, asta este foarte clar, dar uh, încă o dată vorbim de substanțe care pot fi definite ca perturbatori endocrini și bineînțeles că atunci uh, sănătatea devine prioritară oricum am analiza aceste substanțe. De asemenea, s-a vorbit aici despre faptul că uh, în mod natural uh, avem anumite substanțe care acționează ca niște um, perturbatori endocrini da, știm treaba asta, am analizat uh, și cunoaștem că sunt produse și plante care acționează astfel, deci natural. Și bazându-ne pe criterii științifice, nu puteam să facem altfel, însă m-aș întoarce totuși la principalele aspecte ale definiției. În primul rând să fie un efect negativ asupra sănătății, se spune în uh, criterii, în definiție. Nu dorim să uh, avem, uh, să arătăm cu degetul substanțe care nu produc efecte negative. În trecut am avut substanțe care acționau în mod foarte clar, cum ar fi DDT-ul, DDT-ul ca și perturbator endocrin și știm bine ce s-a întâmplat cu ele Uh, și am văzut de asemenea că uh, la păsările mm, marine s-a observat o subțiere a cojii ouălor lor cauzate direct de anumiți perturbatori endocrini și asta s-a arătat foarte clar. Deci trebuie să fie un efect negativ demonstrat, dovedit și să fie o legătură cauzală între acest efect și substanța care îl produce. Altfel, ă, această substanță nu va figura pe această listă. Dacă există astfel de substanțe, trebuie să facem ceva pentru că s-a dovedit efectul lor ă, negativ asupra sănătății. Și al doua etapă ar fi modul în care se pot aplica derogările. Adică în ce situații putem să spunem că riscul de expunere este minim, neglijabil, dacă asta se poate dovedi și Comisia așa consideră că trebuie să procedăm. Dacă așa se întâmplă um, sau în condițiile în care se depășesc aceste praguri, atunci substanța nu uh, poate să mai uh, fie comercializată. Într-adevăr, principiul precauției este cel care ne ghidează în uh, procesul de legiferare și acesta este cadrul în care noi uh, acționăm și așa vom face și în continuare. Cât privește întrebarea uh, legată de folosirea actelor delegate, dacă s-a întâmplat asta. Într-adevăr, când s-au propus uh, textele inițiale, uh, s-a impus și această opțiune ca să se poată modifica textul în lumina noilor dovești științifice, etc. Textul uh, propus pe 15 iunie de către Comisie nu este <clears throat> un text secret, el este prezent pe site-ul nostru, împreună cu comunicarea noastră, împreună cu studiul de impact, deci se pot vedea foarte clar uh, cum au evoluat lucrurile cu acest document. În sfârșit, aș sublinia uh, efectul acesta, conștiințele acestui act legislativ asupra altor alte legislative comunitare. S-a subliniat că nu e vorba aici numai de uh, biocide și de uh, fitosanitare, poate aici să existe, pot să existe aici efecte uh, care să fie cumva impuse de achiul comunitar, de, pildu, de pildă în ce privește regulamentul RICI sau în ceea ce privește regulamentul privind produsele cosmetice. Deci ne putem aștepta ca în timp cumva orizontal să se reflecte, să se răsfrângă aceste uh, măsuri și asupra altor produse și altor acte legislative. Însă uh, Modul în care noi am uh, conceput lucrurile este unul care se concentrează pe fitosanitare și pe biocide. În acest cadru legislativ acționăm astăzi și cu asta vreau să subliniez și să mai spun un lucru, că uh, definiția de la OMS uh, nu e contestată mai de nimeni și nu a fost criticată. Și cei care doresc să să se aplice, aplice mai mult asupra studiului de, de impact pot să o facă um, și să înțeleagă astfel că criteriile actuale nu mai sunt, nu sunt bune, s-au identificat multe rezultate fals pozitive, ceea ce înseamnă că multe produse nu sunt plasate în categoria care trebuie și astfel multe produse care pot să fie perturbatoare endocrin uh, au, uh, au scăpat de uh, sau nu sunt pe listă pentru că aceste criterii sunt insuficiente. Mulțumesc foarte mult! Dacă dorește cineva să mai ia cuvântul la a doua serie de întrebări, o puteți adresa Comisiei Domnul Agnew are cuvântul. Jeśli są... Ok. Pan poseł Agnew, bardzo proszę. Thank you for the second opportunity. Vă mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați din nou cuvântul. Comisia a menționat detă Un lucru interesant din două puncte de vedere. În primul rând, în momentul în care a fost înlăturat, foarte mulți copii din Africa s-au îmbolnăvit, îmbolnăvit de malaria. Deci există un interes uh, primordial al protejării vieții copiilor și nu a mm, animalelor. Și apoi, dacă interzicem acest produs, atunci va apărea și o altă problemă, pentru că pastilele contraceptive luate de femei, în momentul în care acestea ajung în apă, au un impact și asupra peștilor. Și dacă mm, vă îngrijorează mm, Uh, această situație. Deci dacă veți interzice TTT-ul, va trebui să interzice și contraceptivele pentru femei. Și mă întreb care va fi reacția societății apoi. Mulțumesc, doamna Hazenkamp. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș, sunt tentată să-i răspund domnule Agnew, însă cred că mai bine mă abțin. A existat o întrebare legată de calendarul precis și momentul în care o să primim uh, propunerea cu întreaga propunere legislativă. Domnul președinte, vă mulțumesc. Cred că nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul și dau din nou cuvântul reprezentantei comisiei. Vă mulțumesc. Pentru a începe de la sfârșit, textul aprobat de Comisia Europeană este disponibil, după cum am spus. Discutăm cu experții statelor membre privind actele delegate referitoare la produsele biocide și produsele fitosanitare, împreună cu delegațiile din statele membre. După cum am spus, am primit comentarii și reflectăm asupra modificării textului, astfel încât acesta să fie mai, mai simplu de citit pentru a evita orice ambiguități și fără a schimba abordarea fundamentală a propunerii noastre și experții Parlamentului participă la dezbaterile pe marginea actelor delegate. Deci primesc uh, informații, informații de, de la prima mână. În ceea ce privește calendarul, am spus că preconizăm mai multe reuniuni pe parcursul acestui an, în urma textului revizuit, nu știu dacă vom putea să votăm acest text pe parcursul acestui an. Lucrurile depind și de alți actori. Sperăm că vom putea vota la începutul anului viitor privind actele delegate și dorim să mergem înainte uh, în paralel cu ambele acte delegate și să sperăm că la începutul anului viitor vom uh, putea avea un vot. Și apoi câteva comentarii privind DTT. Această substanță a fost interzisă de mai mult uh, timp datorită efectelor dăunătoare evidente și mi s-a părut interesante cele spuse, pentru că dacă ne gândim la produsele uh, biocide, la legislația care le guvernează pe aceasta și legislația privind produsele fitosanitare, ambele au clauze prin care se precizează că dacă un produs este necesar pentru a combate amenințări uh, grave din partea unor dăunători, există posibilitatea unor derogări. S-a menționat și contracept- s-au menționat și contrace- contraceptivele uh, feminine și care au anumite substanțe de perturbatori endocrini. Această dezbatere se poartă în contextul uh, directivei privind calitatea apei și aici se analizează efectele acestor substanțe farmaceutice asupra mediului înconjurător. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń, pytań. Vă rog, văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci putem uh, încheia acest punct. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care le-am primit și putem să trecem la punctul următor. Din nou o prezentare din partea Comisiei Europene referitoare la pesta porcină africană. o boală infecțioasă, așa cum știți, și ca, care poate duce la um, decesul suinelor. Această boală nu infectează oamenii, ci doar uh, populația de suină, de mistreți această boală nu este prezentă în Europa, cu excepția Sardiniei, unde este o boală endemică. Însă ne confruntăm cu probleme în acest moment. Și pentru a preciza, a apărut o epidemie în Polonia și în uh, statele Baltice. Uh, mai ales datorită vectorul transmiterii acestei epidemii uh, este reprezentat de porcii mistreți, care vin din estul Europei. Însă o să primim informații mai precise și mai actuale din partea reprezentanților Comisiei cărora le dau cuvântul. Deci, când reprezentanții Comisiei sunt uh, pregătiți, au cuvântul. Thank you very much for offering the Commission to Vă mulțumesc pentru că dați cuvântul Comisiei pentru a vă explica situația și măsurile luate pentru a combate această boală. O să am pregătit câteva imagini. Pesta uh, suinafricană a fost, pre- a fost prezentă în Uniunea Europeană înainte. Am reușit să o îngrădim și chiar să o eradicăm din Uniunea Europeană. Deci știm că abordarea noastră este foarte eficace atunci când vine vorba de eradicarea, combaterea acestei boli infecțioase. Ce s-a întâmplat de curând și acum o să vă prezint câteva hărți, uh, uh in, uh, câteva hărți. Este o, o boală care nu afectează oamenii, ci doar suinele, însă s-a mutat din locul de origine din Africa într-o zonă mai apropiată de Europa, în Caucaz. Acest lucru s-a întâmplat uh, în urmă cu mulți ani, în anul 2007, prin intermediul unei bărci care a transportat material contaminat. A ajuns în Georgia și vedeți uh, zona albastră de pe hartă, care uh, indică numărul de, de exploatații agricole afectate și vedeți cum s-a răspândit apoi înspre nord. În anul 2011 a ajuns în Federația Rusă. Aici vedeți punctele din anul 2012, când lucrurile s-au calmat puțin, însă în anul 2013 boala a, s-a extins într-o altă zonă din uh, regiune, în Bielorusia, și de acolo vedeți cum a evoluat lucrurile în anul 2014, începând să fie afectată și Uniunea Europeană. Aici vedeți cum a progresat această epidemie. Este perspectiva Federației uh, Ruse dacă am fi recurs la politicile rusești pentru a combate această boală, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Este o boală, este o imagine dintr-o, luată dintr-o prezentare rusească din anul 2013. Ce s-a întâmplat în nord-estul Uniunii Europene este ceea ce vedeți aici. Boala a intrat în anul 2014 și pe parcursul întregului an s-a mutat întotdeauna în jurul uh, frontierelor uh, vecinilor noștri, Federația Rusă și Bielorusia. Punctele în galben sunt, uh, sunt uh, cazuri de mistreți afectați, uh, cele uh, albe de poși uh, domesticiți. domesticiți. În anul 2015 situația s-a deteriorat, însă uh, totuși regiunile afectate au fost uh, reduse. Aici vedeți uh, situația din anul 2016 și puteți să vedeți că mm, boala nu a, nu, nu a evoluat atât de mult. Avem mai multe puncte pentru că supraveghem mult mai bine situația. Deci aceasta este situația în acest moment. vedeți o imagine de perspectivă și care vă permite să înțelegeți că uh, zona afectată este mult mai mică decât uh, situația din anul din anii 2007-2014. Și acum, care este evoluția uh, bolii în ultimii doi ani în zona Europei? 2000, uh, 2015-2016 și puteți să vedeți că această boală s-a extins și mai mult în Rusia și în Ucraina. În același timp, punctele respectiv, uh, simbolurile în roșu și în verde, respectiv populația de suine domesticită și de poșmistreți, rămâne constantă în Uniunea Europeană. Din nou, o altă hartă care ne uh, indică situația pestei porcine africane în această regiune și ce ne îngrijorează în mod particular este situația din nordul Federației Ruse, unde vedeți o grupare, un uh, cluster de uh, epidemii care a apărut uh, recent, ceea ce ne indică o circulație activă a acestui virus și de asemenea în sudul Ucrainei la apropiere de granița cu Moldova se înregistrează o situație gravă și îngrijorătoare pentru Uniunea Europeană. Moldova a fost afectată recent de această boală și fiind un stat vecin cu Uniunea Europeană, avem uh, și în legătură cu care avem îngrijorări uh, față de capacitatea de a face față acestei boli, trebuie să plecăm de la premisa că vom fi uh, confruntați cu o nouă amenințare. În Polonia și în statele baltice um, am reușit să gestionăm foarte bine această boală, însă suntem um, confruntați cu un, un nou risc, un nou pericol la granița cu Moldova. Și apoi, care sunt uh, politicile, care sunt instrumentele la care recurge Uniunea Europeană? Este vorba de un set de instrumente principale pe care o să vi le prezint pe scurt și sunt sigur că vom avea și timpul necesar să intrăm în detalii dacă vă doriți acest lucru. În primul rând, avem o legislație complet armonizată, legislație veterinară complet armonizată, mai ales când vine vorba de uh, control, uh, controlul uh, bolilor veterinare. Această legislație se găsește într-o directivă care conține uh, prevederi despre cum putem să facem față acestei boli. În primul rând, planurile de urgență pe care statele membre ale Uniunii Europene trebuie să le implementeze pentru a putea Uh, răspunde cât mai repede posibil uh, unei epidemii, apoi regionalizarea și mai departe o să vă explic cum interpretăm noi principiul regionalizării și anume separarea teritoriilor în două părți. Teritoriul infectat, um, despre care știm că este infectat, și uh, zona care nu este afectată de această boală și puteți să vedeți că Polonia este împărțită în două părți. O mică parte din uh, Polonia este unde este prezent uh, uh, virusul și apoi există marea parte a teritoriului Poloniei care în continuare nu este afectat de pesta porcina africană. Există laboratoare de referință care oferă sprijin care indică care sunt testele de diagnosticare necesare și prin fonduri europene cofinanțăm în anumite cazuri, oferim o finanțare completă a acestor măsuri. Există programe de monitorizare și de eradicare finanțate prin fonduri europene. Avem programe de audit pentru a ne asigura că aceste măsuri funcționează la fața locului așa cum se cere prin legislația. Există echipe de experți veterin, uh, veterinari din toate statele membre gata să meargă în statele care sunt amenințate sau care au probleme pentru a face față acestei uh, boli, mai ales în Uniunea Europeană, dar acești experți pot să meargă, aceste echipe de experți pot să meargă și în state terțe. Și există și alți uh, experți care participă la campanii de informare. Avem și experți uh, științifici care ne furnizează date științifice utile pentru gestionarea um, acestei boli, mai ales din, din partea autoritatea um, Europeană pentru Siguranța Alimentelor. Cooperăm de asemenea și cu vecinii noștri, cu vecinii din Est, cu Federația Rusă și cu Ucraina, mai ales mai puțin cu, mai puțin cu alte state vecine și pentru această cooperare există un cadru de reglementare, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor, de exemplu, și în plus o activitate permanentă a Uniunii Europene este reprezentată de proiectele de cercetare menite în mod specific să găsim noi instrumente care să ne permită să controlăm această, această boală. Deci, uh, punem în aplicare politici bine uh, cunoscute. Dacă apare această boală într-o fermă de creștere de porci, știm foarte bine ce avem de făcut, stabilim niște zone, um, o zonă de 3 km. Din păcate, trebuie să sacrificăm animalele infectate cât mai repede posibil. Este o măsură de eradicare a virusului și acolo unde ace- uh, acest lucru, această sacrificare nu este suficient pentru a eradica boala, să spunem, în câteva luni, trecem la măsuri de regionalizare. După cum am spus, este un principiu uh, acceptat când vine vorba de uh, Uh, controlarea unei epidemii uh, se stabilește o zonă infectată și o zonă curată. Zona dintr-o țară sau din Uniune, în cazul nostru, care nu este afectată de acest uh, virus. Așa punem noi în aplicare principiul regionalizării în Uniunea Europeană. Zona în verde în, în uh, gri, griu uh, deschis, este, nu, este uh, afectată de acest virus și celelalte zone, um, roșu, roz sau albastru, sunt afectate de acest virus. Și acolo sunt aplicate diferite măsuri în funcție de uh, riscul existent. Roșu înseamnă uh, o puternică afectare, uh, Uh, roz uh, mai puțin afectată și albastru nu foarte afectată, dar totuși prezența virusului este atestată. Um, roz, de exemplu, dacă acest virus există doar la mistreți și uh, albastru unde considerăm că există în continuare o, o problemă și virusul nu a dispărut în totalitate. Uh, zonele, culorile sunt actualizate în funcție de evoluția epidemiologică acestei, acestui virus. Deci puteți să vedeți că doar într-o mică regiune din, uh, din Polonia, o parte importantă din Lituania, o parte importantă de asemenea din Letonia și o mare parte din uh, Estonia sunt guvernate de aceste restricții și, din păcate, virusul este în continuare uh, prezent. Dacă ne îndepărtăm puțin, avem o perspectivă mai de ansamblu, putem să vedem că zona din Uniunea Europeană uh, uh, regionalizată, afectată de acest virus, nu este foarte mare în comparație cu suprafața totală a Uniunii Europene și mai ales uh, comparabil cu zona unde există ferme de creștere a suinelor în Uniunea Europeană. Și este o zonă redusă din punct de vedere geografic deja de 3 ani. Depunem eforturi și uh, încercăm să depistăm zonele în care se manifestă această boală. Și nu, aceste cifre vă indică eforturile pe care le depunem pentru a depista această boală și în rândul populației sălbatice. Am testat uh, mai mult de 130.000 de uh, mistreți. Nu este ușor să îi uh, prindem, să îi testăm, avem nevoie de fonduri uh, pentru toate aceste măsuri, um, fonduri care sunt folosite mai ales pentru finan- finanțarea acestor activități. Și revin la fonduri, o parte importantă a politicilor noastre. Fondurile sunt menite să confinanțeze un set de măsuri, cum ar fi uh, supravegherea, monitorizarea, v-am prezentat câteva cifre mai înainte, deci monitorizarea este menită pentru uh, să este menită uh, depistării uh, prezenței bolii, um, ceea ce înseamnă testarea populației de suine domesticită și mistreți. Avem nevoie apoi de produse de dezinfectare, echipament specific, apoi uh, trebuie să informăm cât mai bine um, agricultorii, uh, crescătorii de, de porci, pentru că oamenii nu s-au confruntat cu această problemă în trecut. Poate vă aduceți aminte din, de, de prima imagine pe care v-am, uh, v-am prezentat-o. Um, este o boală în mare necunoscută până în urmă cu câțiva ani, totuși a trebuit să organizăm mai multe campanii de informare. După cum am spus, această boală este fatală, poate fi fatală pentru uh, porci și uh, trebuie să sacrificăm populația de porci uh, afectată uh, pentru a eradica și încercăm să reducem numărul de suina care se află în pericol. alocăm fonduri pentru aceste măsuri. Vedeți în acest tabel fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru cele patru state afectate de această problemă. Avem și un uh, proces de audit uh, intern. Există un directorat care se ocupă de audituri și de evaluări și rezultatele acestor audituri ne arată dacă ne descurcăm bine sau mai puțin bine și cele, state, cele patru state membre se descurcă foarte bine, sunt uh, eficaci, sunt eficace din punctul de vedere al depistării timpurii, uh, previn destul de bine răspândirea acestei uh, boli. După cum am spus, nu toate statele europene au fost afectate de această boală așa cum preconizase Federația Rusă. Germania, de exemplu, nu a fost afectată așa cum sugerase inițial Federația Rusă. Deci această boală nu s-a răspândit dincolo de um, regiunile um, afectate unde se impun aceste măsuri um, care, din păcate, sunt uh, dureroase pentru cei prezenți acolo. Însă, pentru toate aceste măsuri, trebuie să alocăm resursele necesare. Pe plan internațional, cooperăm cu mai mulți parteneri, cu, urmând, uh, urmărind obiectivul de a avea o abordare regională, pentru că boala um, nu, ține, nu se oprește la granițele noastre și trebuie să colaborăm cu vecini, statele vecine ale Uniunii Europene. Um, promovăm o inițiativă de colaborare internațională Încercăm să monitorizăm punerea în aplicare a măsurilor pe care le-am convenit cu vecinii noștri. Un rol foarte important îl au experții care merg la fața locului, care ne oferă apoi uh, o părere uh, informată despre situația de acolo și vă pot spune că uh, gradul de cooperare cu vecinii noștri s-a îmbunătățit foarte mult în ultimii ani. Experții fac anumite recomandări care trebuie să se transforme în acțiuni, acțiuni care costă bani, însă trebuie să le punem în aplicare și astfel reușim să facem față destul de bine acestei boli. Există câteva puncte critice pe care le cunoaștem foarte bine. Um, este vorba de o boală care afectează fauna, dar și um, populația de porci uh, domesticiți. Hrănirea uh, porcilor trebuie să respecte anumite, anumite critere, uh, criterii. Există și un alt risc și anume carcasele mistreților care mor în păduri și cu cât mai repede îndepărtăm Um, cadavrele mistreților, cu atât riscul este, este uh, redus. Pentru că aceste carcase pot perpetua riscul infectării. Deci acestea sunt două puncte critice. Uh, trebuie să înțelegem că este o situație foarte dificilă, foarte complicată și apoi există dificultăți și pe plan internațional. Uh, vecinii noștri ne-au impus un, uh, o interdicție dureroasă la importul de produse de carne de porc. Chiar dacă Rusia, Federația Rusă nu a oferit uh, argumente științifice pentru această interdicție, Uniunea Europeană, prin principiul regionalizării, respectă principiile internaționale, deci considerăm că interdicția tuturor produselor de porc din Uniunea Europeană nu a fost justificată. Drept urmare, Uniunea Europeană s-a adresat Organizației Mondiale a Comerțului privind acest, această interdicție totală. Există un raport publicat în anul 2006 acest litigiu cu Federația Rusă este în desfășurare încerc, avem, deci avem probleme atât cu această boală, dar și cu relațiile comerciale. Știm foarte multe lucruri um, care ne ajută să controlăm această boală. Mistreții nu sunt o specie um, care migrează. Știm că nu există o legătură directă între um, pop- mărimea populației de mistreți și um, gravitatea acestei, uh, acestei boli și știm că și că putem să evităm apariția acestei infecții în fermele de creștere a porcilor și dacă boala se manifestă doar în rândul faunei, atunci abordarea este diferită față de situația în care virusul este prezent uh, în fermele de creștere de porci. Știm de asemenea că acest uh, virus uh, nu produce purtători pe o perioadă lungă de timp. Ar fi un, o situație catastrofală dacă animalele infectate ar uh, purta mai mult timp acest virus. Suntem norocoși că, că porcii infectați decedează relativ repede pentru că astfel virusul nu este transmis atât de ușor și știm ce trebuie să facem cu mistreții afectați. Există și facem, trecem la aceste măsuri. Există diferite opțiuni uh, în funcție, aplicabile în funcție de situația uh, existentă. Putem să, uh, să să trecem la o depopulare totală a mistreților, să împușcăm toți mistreții, însă acest lucru nu ar putea uh, funcționa sau să îndepărtăm foarte rapid uh, carcasele lor din păduri. Ce înseamnă foarte repede? Uh, trebuie să vă gândiți la zone îndepărtate cu păduri dese, cu o situație geografică uh, dificilă, însă oricum avem nevoie de o strategie pe termen lung pentru a putea face față acestei probleme într-un mod uh, eficace și durabil. Putem să avem obiectivul uh, reducerii mărimii populației de mistreți, um, ne mai uh, hrănindu-i și astfel ne mai găsind hrană mistreții respectiv uh, populația de mistreți se poate reduce și apoi putem uh, gestiona populația de mistreți vânând în mod specific uh, femelele, astfel încât nivelul populației de mistreți să scadă la un nivel care să ne permită să controlăm mai bine boala. Acestea sunt măsurile pe care le punem în aplicare acum și ce intenționăm să facem pe viitor, punând în aplicare uh, principiile științifice, științifice din, uh, pe care le-am primit de la EFSA și de la vecinii din Est. Am hotărât să avem un adevărat management al acestor mistreți. Uh, vrem să facem o vânătoare sofisticată și țintită a femelelor. nu vrem să perturbăm întreaga populație de mistreți, ci vor, dorim doar să vânăm acei, acele animale care ne complică viața. Sunt femele, din păcate. Da, știu că o astfel de metodă nu este acceptată de mm, anumite persoane, nici uh, în rândul vânătorilor de altfel, Însă e clar că trebuie să fim foarte atenți. Sunt animale pe care le putem vâna doar în sezonul următor și trebuie să fim foarte prudenți în recomandările noastre. E clar că e nevoie mai întâi de campanii de conștientizare, trebuie să conlucrăm cu factorii interesanți și să facem în așa fel încât să putem influența comportamentul vânătorilor și să-i convingem să înlăture, să îndepărteze carcasele cât mai repede cu putință și să-i recompensăm pe cei care uh, reușesc să aducă carcasa animalului respectiv într-un loc sigur. E clar că e nevoie de fonduri pentru asta. Și apoi un al doilea factor la care dorim să ne referim este factorul uman. Oamenii pot fi educați, pot fi înștiințați și în acest sens încercăm să utilizăm, pe de o parte, evident, și morcovul și bățul și un stimulant și o eventuală sancțiune. Ideea fiind ca fermierii să fie conștienți, pentru că ei de multe ori nu prea sunt dispuși să facă anumite lucruri când nu înțeleg exact care este finalitatea acțiunilor respective. Trebuie să îmbunătățim biosecuritatea noastră și fermierii trebuie să învețe că există anumite practici care nu mai pot fi acceptate în momentul în care te afli în prezența unei boli și, evident, mai există și interacțiunea între diferite sectoare, cum ar fi fermierii, cum ar fi vânătorii. Asta e foarte important, cu atât mai mult uh, în cazuri în care fermierii sunt și vânători. Aici există un uh, conflict de interese. Ce fac? Uh, îngrijesc animalele sălbatice sau, împreună cu prietenii, iarna merg la o partidă de vânătoare? trebuie să faci o alegere, pentru că există un mod de viață, un mod de trai care astfel este perturbat și trebuie să hotărăști ce vrei să faci, să protejezi animalele sălbatice sau să te distrezi într-o sâmbătă seara la vânătoare cu băieții. Noi încercăm să fim dinamici, să fim flexibili în ceea ce privește regulile și principiile pe care dorim să le aplicăm, ca de multe ori, în multe cazuri, flexibilitatea este necesară. Acum, în ceea ce privește regionalizarea, ne dorim să modificăm, să ne adaptăm evoluției bolii și eventual dacă e nevoie putem extinde zona respectivă sau o putem reduce dacă a dispărut riscul respectiv. În orice caz, e nevoie de o strategie care poate fi destul de dureroasă pentru producători, pentru cei care se află în aceste zone. Dar încercăm să găsim și alte posibilități, alte opțiuni în materie de durabilitate, în așa fel încât să reducem din prejudiciul uh, suferit de către producătorii din acele regiuni. Suntem conștienți că aceste principii și aceste reguli trebuie să fie adaptate de la caz la caz în mod flexibil. În al doilea rând, trebuie să avem și un sistem de monitorizare. Mecanismul de monitorizare este indispensabil. Doar dacă știi unde se află boala, atunci poți să acționezi cu certitudine și cu eficiență. Nu trebuie să uităm că pe hartă, dacă vă uitați, vedem doar o parte din teritoriul Poloniei, Lituaniei, Letoniei din, și o doar o parte din uh, teritoriul Estoniei sunt uh, infectate. Însă mare parte din teritoriul european este în continuare fără niciun fel de riscuri. Insist, aici e mai mult vorba de știință, însă trebuie să ținem seama de fapt, faptul că dacă reducem densitatea porcelor mistreți, nu scapi de boală în întregime, pentru că boala aceasta depinde și de numărul de animale chiar dacă există, chiar și o populație foarte redusă, oricum nu poți reduce 100% boala. Boala poate să se mențină timp, uh, de, pe timpul iernii din cauza carcaselor care mai uh, rămân. Și asta e un mesaj greu de, de transmis, în orice caz, către anumiți vecini. Apoi, mai avem și uh, provocare la nivel domestic. Știm foarte bine că boala aceasta poate afecta și uh, animalele, uh, porcii domestici. Și dacă așa se întâmplă, atunci animalele sunt afectate de pe zi pe, pe alta. Riscul este foarte ridicat. De aceea, dacă facem o supraveghere de tip pasiv, și anume oamenii ne spun unde se află uh, porcii care sunt bolnavi, astfel suntem în măsură să uh, operăm. Putem avea o supraveghere 97% din populația porcină. În orice caz, trebuie să îmbunătățim mecanismul de supraveghere. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă m-au mai rămas două, trei minute, aș vrea să vă uh, rog să mi le acordați care să vă ca să vă ilustrez noi provocări cu care ne confruntăm noi în momentul de față. But the maps are not there, so I will, I will just orally. Da, văd că nu am imaginile, așa că am să vă explic ce se întâmplă cu o boală pe care noi o numim LSD, dar acronimul acesta nu e acronimul drogului, ci Lambic Swing Disease. E vorba de boală care afectează Balcanii, țări învecinate, Balcanii în sensul larg al cuvântului, țări europene și neeuropene, mai ales Grecia și Bulgaria, Muntenegru, Albania, Kosovo, și fosta Republica Iugoslaviei și, din fericire, a putut fi stopată aproape de granița cu Croația și partea de nord a Bulgariei. Deci Ungaria, România nu au această boală. Și nu ca din întâmplare sau din noroc, ci tocmai datorită eforturilor făcute de către serviciile veterinare și uh, cum prin măsurile implementate în ultimii, uh, ultimele luni cu o vaccinare masivă în aceste teritorii. E vorba de o boală exotică care n-a existat niciodată vreodată în Europa sau în Uniunea Europeană înainte și e o boală transmisă prin înțepături de uh, insecte. Așa că uh, trebuie să fim atenți. Avem vaccin, uh, îl putem utiliza și putem veni cu posibilități de vaccinare pentru cei care au nevoie de acest lucru. Uh, Bulgaria, uh, Croația uh, acționează ca și zonă tampon pentru a proteja întreaga Europa. Și acest lucru e valabil și pentru țările neeuropene, Albania, Kosovo, Muntenegru, fosta Republica a Iugoslaviei și Serbia. Acestea sunt aceste zone și vreau să vă spun că nu în nord ne confruntăm cu o astfel de provocare doar în nord, ci și în sudul Europei. Așa că va trebui pentru aceste boli transnaționale, transfrontiere, să ne bizuim și pe vecinii noștri pentru a putea uh, să le limităm, să le restricționăm. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy. Otwieramy pytania, dyskusje, wypowiedzi. Mulțumesc! Și acum putem da cuvântul deputaților pentru întrebări și comentarii. Domnul Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė už suteiktą žodį ir žinoma. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Și, evident, doresc să vă mulțumesc pentru faptul că ați inclus acest punct pe ordinea de zi de astăzi. Dați-mi voie să vă spun că în Lituania și în țările baltice situația este serioasă, îngrijorătoare și nu prea se îmbunătățește. Acțiunile care au fost întreprinse, da, ne-au uh, ajutat să localizăm problema, dar putem spune că avem impresia că așteptăm, e ca și cum suntem pasivi, așteptăm ca boala să dispară de la sine. Și trebuie să vedem care sunt măsurile ce sunt instaurate. În momentul de față am uh, circumscris oarecum balansa, nu o rezolvăm pe deplin. Și uh, există anumite acorduri în ceea ce privește acordurile de vânătoare, spre exemplu. Și vânătorii nu au stimulente pentru a respecta aceste acorduri. Asta uh, ar trebui să ne permită să preîntâmpinăm sporirea populației de mistreți. Însă e vorba de o amenințare foarte serioasă, de o boală foarte serioasă, așa că noi trebuie să luăm măsuri obligatorii, decizii, să luăm decizii obligatorii, în așa fel încât toată lumea să fie obligat să acționeze în consecință. Da, am văzut uh, mai multe focare de infecție recent chiar și în Polonia și din păcate situația se înrăutățește în Polonia. Așa că, ca urmare a celor spuse astăzi, poate că, da, poate situația s-a îmbunătățit așa, în aparență, pe aici pe acolo, dar ai o impresie eronată. Eu vin dintr-o regiune în care avem 20.000 de porci care au fost uciși doar anul trecut. Și, din păcate, motivul pentru aceste focare de infecție în aceste regiune, nici măcar n-a fost clar stabilit până în prezent. Nimeni nu știe exact cum a ajuns boala în regiunea respectivă. Prin ce? Prin alimente, prin hrana pentru animale, prin, prin uh, eu știu, nu știu, țânțari, insecte sau uh, printr-un alt tip de uh, metodă, printr-o altă metodă de contaminare. Nu se știe. Pur și simplu nu știm cum anume s-au uh, dezvoltat aceste focare de infecție. Și e mare păcat. E mare păcat că Uniunea Europeană n-a reușit să ajungă la un acord cu Rusia și Belarus, pentru că avem reguli diferite. Și poate ar trebui să avem niște reguli mai... Uh, noi poate în Europa avem niște reguli mai stringente, însă în Belarus, acolo unde au izbucnit câteva focare de infecție, măsurile care sunt luate s-au luat doar așa, într-o singură fermă. Și există și pericolul ca această boală în fond să se fi uh, transmis dinspre Bel Belarus prin hrana, prin hrana alimentelor, animalelor. Un alt comentariu. Acum un an de zile am aflat am aflat că există anumite posibilități de vaccinare. Însă, din câte știu eu, se pare că nu s-a făcut o un apel de ofertă pentru a produce aceste uh, vaccinuri. Și aș vrea să știu ce se va întâmpla pe viitor. Pentru că, într-adevăr, foarte mulți fermieri nu pot să-și uh, mențină populația de porci. Și întrebarea este, vom fi în măsură să reînnoim această producție porcină dacă va trebui să sacrificăm la un moment dat uh, acești porți? Deci e clar că e nevoie de un sistem de vaccinare. Da- Doamna Müller, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea cuprinzătoare, pentru detaliile acestei prezentări. Mi se pare că suntem pe calea ce bună. În săptămâna trecută am vizitat Letonia. Știu cât de afectate sunt uh, fermele de creștere a porcilor. Știu că um, agricultorii nu știu cum, ce, ce trebuie să facă și ați, uh, v-ați referit cu foarte mare claritate la problema uh, faunei. În Bavaria Uh, noi uh, împușcăm în fiecare an aproximativ 60.000 de mistreți și temerea transmiterii unor boli este una serioasă. Și mi se pare că, într-adevăr, trebuie să fim mai activi cu aceste prog- uh, programe de controlare a numărului uh, populației de uh, mistreți. În Germania, carcasele um, carcasele animalelor decedate sunt, uh, sunt uh, arse. Nu știu nu este într-adevăr o situație foarte dificilă. Să speculăm în legătură cu motivele, modul, modurile în care a ajuns această boală, nu cred că ne ajută. Poate ar fi util să discutăm mai mult cu Federația Rusă, pentru că îngrijorarea crescătorilor de porci, îngrijorările sunt, uh, sunt uh, mari. A spus ceva despre interdicția de a hrăni uh, animalele cu resturi din bucătărie. Această interdicție este, există de foarte mult timp Uh, în uh, Germania. Vă mulțumesc și pentru că ne-ați dat informații în legătură cu această boală LSD, dermatoza nodulară contagioasă la bovine, care ne îngrijorează și pe noi în uh, sudul Germaniei. Și dacă, are, dacă există un vaccin eficace împotriva acestei boli, v-aș ruga să faceți tot ceea ce stă în puterile dumneavoastră pentru ca acest vaccin să poată fi folosit cât mai repede posibil. Eu păstrez un contact strâns și cu serviciile uh, veterinare din uh, Bavaria, care uh, sunt dispuse să ofere orice ajutor în legătură cu um, cu posibilitatea de a avea o campanie de vaccinare. Deci haideți să ne protejăm animalele. Sper că atât în cazul pestei porcine africane, cât și în cazul acestei noi boli vom reuși să evităm uh, agravarea situației. Mulțumesc! Yes, thank you very much. Domnul Hoitoma, da, mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă mulțumesc, uh, să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare foarte detaliată. Am o întrebare în numele unui coleg din Finlanda și am să vă citesc. Spune felul următor, febra porcină e o mare îngrijorare pentru Polonia și alte țări care uh, au o frontieră la est și ați făcut eforturi foarte mari pentru a preîntâmpina răspândirea acestei boli. Însă situația încă nu este sub control în țările învecinate și există presiune foarte mari în acest sens. Îngrijorarea noastră este că nu avem date fiabile referitor la situație, spre exemplu în Rusia și mai ales în regiunea Sankt Petersburg. Și atunci avem două întrebări. Prima întrebare este, Uh, am, să ne spună Comisia Europeană cum am putea să obținem mai multe date fiabile și de, uh, recente în ceea ce privește situația în regiuni precum Ucraina, Belarus și Rusia. O a doua întrebare se referă la zonele de risc și restricționarea acestora. Cum anume aceste pierderi vor fi, uh, uh, re, uh, vor fi tratate și cum anume acești uh, producători din aceste regiuni vor fi uh, uh, tratați. Și ar fi foarte interesant să știm dacă există eventual niște negocieri între Direcția Generală Sante și autoritățile din Rusia. Ați menționat rezultatele din cadrul uh, OMC. Aș vrea să știu uh, ce se întâmplă în momentul de față. Comisia ce face? Încearcă să negocieze și să uh, obțină exporturi din partea unor țări care nu sunt afectate? Uh, cum putem uh, face în așa fel încât exporturile noastre în zonele neafectate să poată totuși să ajungă și în Rusia. Mulțumesc. Doamnă Agniu, da, mulțumesc, domnule președinte. A fost o prezentare foarte bună, foarte uh, bine detaliată, cu multe informații. Vă mulțumesc. Și vreau să vă întreb mai întâi o chestiune tehnică în ceea ce vrește simptomele. Simptomele timp de o anumită vreme sunt uh, invizibile și dacă da, cam câtă vreme? Și odată ce animalul are simptome și boala devine evidentă, cât de repede sau cât durează până moare animalul respectiv. Pentru că asta s-ar putea să pună, uh, să fie o, ceva, un detaliu foarte important. Pentru că trebuie să studiem felul în care se răspândește această boală și avem foarte mulți mistreți în Regatul Unit. Uh, Mm, așa la nivel sălbatic nu prea mai sunt mulți, însă cei care există au fost uh, oarecum domesticați. Și ceea ce mă îngrijorează e faptul că avem și foarte mulți porci care sunt păstrați în libertate în zone, în terenuri uh, destul de deschise și atunci mă gândesc oare nu cumva vor uh, exista un risc acolo trebuie să vedem cum anume se răspândește exact această boală înainte de a lua anumite decizii. Deci, dacă înțelegem răspândirea, înțelegem care ar fi posibilitățile de control ale acestei boli. Eventual, dacă păsările se hrănesc cu aceste carcase, oare nu cumva devin și ele un factor de răspândire a bolii? Pentru că păsările sunt migratoare, migrează și nu cred că trebuie să dăm vina doar pe bieții porci. Trebuie să vedem toate diferitele scenarii care ar putea duce la o răspândire a acestei boli. Uh, se pare că există oarecum oarecare contradicție când vă uitați la Rusia. Nu că nu m-aș fi de acord cu dumneavoastră, însă mi se pare că Rusia s-a, comportat în mod foarte răspunzător și foarte înțelept în momentul în care a interzis uh, importurile din uh, Uniunea Europeană. Acum, bun, evident, poate nu ne place, dar eu cred că aceasta a fost măsura cea mai bună pe care Rusia o putea lua. Și poate puteți clarifica un pic lucrurile. Și apoi ați făcut niște observații foarte pertinente în ceea ce privește uh, vânătorii și fermierii și interesele care pot fi divergente. Și știu că acest lucru este, este valabil și pentru țara mea. În orice caz, vă mulțumesc pentru atenție. Dziękuję. Pan poseł Viegas. Mulțumesc și acum domnul Viegas. Mulțumesc. Eh, eu cred, portanto, o, eventualmente posso não... Mulțumesc, domnule președinte. Poate n-am priceput eu totul, în orice caz. Aș vrea să obțin mai multe informații despre ceea ce se întâmplă în Sardinia, în Italia, acolo unde ați vorbit că e vorba de febră porcină endemică. Cum anume? se face că aici avem un, o, o, o dimensiune endemică. A, a existat contaminare, avem informații în ceea ce privește existența unui focar pe această insulă um, care se află foarte aproape de Europa. Și apoi, în ceea ce privește contactul care poate exista între mistreți și porci domestici. Știm foarte bine că în multe țări există o legislație foarte strictă care stabilește obligația de a avea o o frontieră, un fel de zonă delimitată, un gard, o zonă de restricționare, o zonă tampon între uh, teritoriile în care se află animalele domestice și uh, pădurile, spre exemplu, în care se află porcii sălbatici. Și aș vrea să știu dacă uh, există și la nivel de frontiere o astfel de zonă tampon care să limiteze contactul între porcii mistreți și porcii domestici. Din păcate, ceea ce constatăm acum în diferite țări este că această regulă pare să nu se aplice cu strictețe în mare majoritate din uh, țări și aș vrea să știu dacă uh, acolo unde avem îngrijorări, oare nu am putea să investim mai mult în prevenire, în așa fel încât să putem să uh, punem capăt unui focar de infecție și să putem reduce astfel contactul între animalele potențial uh, contaminate și celelalte și să delimităm acele zone de pericol cu restricții foarte, foarte uh, clare. Uh, să știm pe hartă exact care sunt acele zone și care sunt măsurile care au fost uh, luate. Uh, Uh, e vorba de măsuri care trebuie să fie luate doar pentru uh, porci mistreți sau și pentru porcii domestici. Aș vrea să știu de asemenea și care sunt restricțiile uh, aplicate acestor animale din zone deocamdată suspectate. Pentru că e clar că virusul uh, poate să, se, uh, să persiste și să uh, se mențină ani de zile în hrana pentru animale. Deci noi trebuie să știm exact dacă s-au constatat că există loturi de hrană pentru animale care sunt contaminate, unde se află loturile acestea, unde au circulat, să fie trasate, să avem trasabilitate. Și apoi, în ceea ce privește uh, Uh, sacrificarea animalelor din punct de vedere sanitar, din punct de vedere veterinar, care sunt măsurile de vigilență sanitară care trebuie să fie aplicate pentru a garanta că în momentul în care uh, uh, aceste ferme au fost curățate și vor fi din nou repopulate cu porci, că nu, se mai, nu mai apare exact aceeași uh, problemă. Și acum aș vrea să mă mai refer și la febra porcină clasică, nu africană. Știm că există aceasta are exact aceleași uh, simptome asemănătoare ca și cea a pestei porcine africane, dar evoluția este diferită. De aceea e foarte bine să avem o diferențiere între cele două tipuri de boli, pentru că, da, bun, simptomele sunt asemănătoare, uh, rezultatul e final este același, ambele sunt incluse în planuri de eradicare, dar există totuși diferențe. Pentru febra clasică avem un vaccin, ce poate fi utilizat, dar nu și pentru uh, cealaltă boală. Și noi am reușit în spațiul european să eradicăm această boală și de aceea aș dori să știu dacă cumva nu există o suprapunere a hărților în care am avut febră clasică și cea cu febra africană. Și apoi în ceea ce privește embargoul, să știm care ar fi posibilitatea ca alte țări care nu au fost deloc afectate de această febră porcină africană să fie incluse pe, uh, uh, pe hartă în aceeași, uh, pe același teritoriu cu cele care sunt afectate. Mulțumesc! Dziękuję bardzo. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za tę... Mulțumesc foarte mult. Vreau și să mulțumesc că Comisiei pentru această prezentare pe care am ascultat-o aici. Au fost foarte multe detalii și astfel am înțeles amploarea acestui fenomen și uh, amenințările respective. Țara mea, Polonia, este într-adevăr afectată de această boală, așa cum s-a văzut și de pe hărțile pe care le-am uh, văzut aici. E vorba numai de districtele care se găsesc mai uh, la graniță, dar, din păcate, Asta afectează prețurile <clears throat> la carne în toată țara. Pre- prețurile sunt scăzute, chiar mai scăzute decât în trecut și producătorii suferă din, din cauza aceasta. Ați luat măsuri foarte stricte și, într-adevăr, există o paletă întreagă de instrumente pe care le folosiți bine. Există, de asemenea, uh, în zonele afectate Ehm, o serie de eh, stimulente pentru a trece de la creșterea porcilor la cea de bovine pentru o perioadă de 3 ani. Eh, mai sunt și alte măsuri care vizează zonele care potențial ar putea fi afectate. Într-adevăr, există uh, și un proces prin care se cumpără acești, uh, aceste porcine și apoi sunt uh, prelucrate și intră în circuitul caritativ. Asta înseamnă foarte mulți bani. Foarte mulți bani și dacă se iau măsuri suplimentare într-o țară ca Polonia, mă întreb dacă o să avem și buget de la UE sau dacă trebuie numai pe Uh, compropriu să încercăm să finanțăm toate aceste măsuri suplimentare. Doamna Moi, mulțumesc. Vreau să felicit aici pentru această prezentare, însă așa cum a spus uh, colegul antevorbitor, nu s-a vorbit despre o țară unde există focare de, ace- de mulți ani încoace, e vorba de Italia și tocmai e vorba de, de Sardinia, de acolo vin eu. Într-adevăr, în această regiune, în Sardinie, avem această problemă a febrei porcine și sunt uimită că nu ați menționat asta în prezentarea dumneavoastră. Însă în comisia, în 2013, a trimis uh, reprezentanți în regiune pentru a evalua aplicarea normelor uh, legate de febra porcină în această regiune și totuși situația nu s-a îndreptat deloc. Pentru că în Italia uh, problema este cu finanțarea și se cer bani uh, la, de la Uniunea Europeană, însă uh, finanțarea locală este foarte, foarte problematică. Un exemplu, mă gândesc la zooprofilaxie. În această țară cineva ar fi putut să facă treaba asta, cineva de la Ministerul Sănătății. Și cine a încercat să facă treaba asta a, început să fie, adică a făcut obiectul unei anchete penale pentru că ar fi propus niște vaccinuri. Este foarte clar că sectorul acesta este în plină criză și, ca de obicei, cetățenii cinstiți uh, trag ponoasele. Și, bineînțeles, așteaptă în continuare sprijin de la Uniunea Europeană. Și vreau să profit de ocazie și să vă spun că pe 18 octombrie va avea loc o întâlnire a unui task force, tocmai în Sardinia, um, um, oameni care se ocupă de uh, supravegherea sanitară cu banii de la Uniunea Europeană. Și acolo se va pune întrebarea cum se folosesc banii europeni în regiunile afectate. Cu această ocazie aș dori să se transmită un mesaj către uh, această task force care eh, să fie în sfârșit în stare să înțeleagă cum să folosiți banii europeni pentru aceste măsuri. Vă mulțumesc! Pan Mulțumesc. Domnul Loazu, mulțumesc uh, foarte mult și mie mi s-a părut că am avut o prezentare foarte bună, foarte interesantă și mă întreb și eu ca și domnul Agnew uh, în uh, ce privește punctele de întrebare pe care le pot menționa, este, bineînțeles, o situație foarte preocupantă aceasta mă întreb uh, la nivelul mistreților care sunt simptomele. Cred că e vorba de o boală, o boală care evoluează foarte repede și mă gândesc dacă uh, și uh, alte, uh, alte animale, cum ar fi uh, vulpile sau uh, uh, alte animale, pot să transmită această boală, așa cum se întâmplă pentru trichineloză. Mulțumesc foarte mult! Dacă permiteți, spune domnul președinte, aș dori să ne întoarcem la cifre, la datele statistice privitoare la mistreți. A spus că aceștia pot să fie vectori ai răspândirii acestei boli și mi-ar place să știu ce se întâmplă Uh, cu acest aspect care se leagă de gestionarea faunei sălbatice. Nu știu dacă puteți să-mi dați răspuns acum, dar deseori mă întreb uh, acest lucru când mă gândesc la animale sălbatice, la faună sălbatică. Deseori lipsesc măsurile, uh, regulile în materie, în condițiile în care culturii pot să sufere foarte mult prin ricoșeu în orice caz, deci ce se întâmplă cu fauna sălbatică, ce se întâmplă cu uh, mistreții în aceste situații. Aveți cuvântul. Thank you very much again and, and thank you for the very stimul... Mulțumesc foarte mult. Am avut uh, niște întrebări foarte interesante și îmi dau seama că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți bine subiectele veterinare, ceea ce mă bucură foarte mult. O să parcurg uh, întrebările în ordine, dar bineînțeles că nu va fi simplu. Și chiar o să regrupez întrebările ca să pot să dau niște răspunsuri cât mai coerente posibil. Ce facem cu acești uh, mistreți, cu vânarea femelelor? Avem un plan de acțiune de vânătoare și asta ca să răspund domnului președinte. Avem două instrumente principale. În primul rând, o serie de stimulente pentru a, stimulente pentru vânători, ca să vâneze femelele de, de e, mistreți. Îi plătim, îi plătim e, uh, generos ca să e, uh, vâneze, vânătorii să vâneze femelele de Um, mistreți și să uh, ducă carcasele, cadavrele într-un loc sigur, bine determinat și să le distrugă în niște condiții foarte clar indicate. Însă, da, este cositor de 75% din uh, acești bani vin de la Uniunea Europeană. Și asta, în general, se face uh, um, printr-un efort mai amplu de um, practică durabilă uh, și uh, bine, bine determinată ca și perimetru și exact asta facem noi, avem aceste eforturi în domeniul vânătării. Autoritățile de mediu și pădurarii și vânătorii sunt informați în ceea ce privește practicile de vânătoare neproductive, cum ar fi hăituirea și alte practici Trebuie ca autoritățile de resort de la fața locului să poată să um, se uh, implice pentru ca, de pildă, anumite populații de um, mistreți în anumite regiuni să nu crească prea mult. Trebuie controlat, trebuie făcut acest control al populației. Asta facem. <clears throat> Această boală nu este transmisă nici de uh, vulpi, nici de muște, nici de păsări necrofage. Cunoaștem cum evoluează această boală și vectorii săi de transmisie, pentru că știm că în anii 60 și 70 am întâlnit aceste cazuri și chiar în anii 80 am căpătat exper- experiență în peninsula iberică cu această boală. Ei bine, știm că vara în Polonia uh, a apărut un caz. Un individ, un infractor, a vândut purceluși infectați și astfel boala s-a răspândit în zone în care nu era cunoscută înainte. Acest infractor periculos a desfășurat mărșăviile în zone foarte clare determinate E vorba exact de zonele de pe care le-ați menționat dumneavoastră de la granică, graniță. Deci este vorba de activități uh, pedepsite uh, penal, e vorba de infracțiuni și asta, bineînțeles, că depășește cadrul pur veterinar. Cum cooperăm cu țările uh, vizate mm, și țerțe? Cooperăm cu Rusia, v-am spus, am avut multe dialoguri în acest sens și iată că situația s-a îmbunătățit, s-a îmbunătățit chiar radical și am făcut treaba asta în cadrul organizațiilor multilaterale, internaționale, cum ar fi FAO sau Organizația Mondială pentru Sănătatea Animală. Iar Rusia, în acest context de discuție, se simte în largul ei și se poate discuta cu această țară. În nordul Rusiei, lângă Finlanda avem un cluster, avem o zonă care este destul de periculoasă, dar ea este cunoscută. Discuțiile cu partea rusă continuă. Este foarte clar că rușii nu dau atâția bani cum dăm noi pentru a lupta împotriva acestor boli, dar uh, există transparență, avem informații. Cu Belarusul, în schimb, se cooperează foarte greu. Este o țară care neagă problema ei din 2013 spun că nu au nicio boală acolo. Și în termeni uh, veterinari, strict veterinari, ei spun că sunt o zonă curată, fără boală. Și ne spun în față, noi nu avem problema asta, voi aveți problema asta. Ați văzut harta. Și permiteți-mi, este o rușine, este ridicol că ei neagă acest lucru. Deci este foarte greu să cooperezi când partenerul de discuție este atât de opac nu am pus în prezentare nimic în legătură cu vaccinurile. Am spus că facem cercetări pentru a găsi noi metode de combatere, de control al acestei boli, dar n-am vorbit nimic despre vaccinare. De ce? Pentru că nu avem nici măcar un prototip de vaccin. nu suntem deloc uh, în acest proces de omologare a vreunui vaccin. Poate că uh, vor trece mulți ani până să ajungem în această situație de a avea un uh, vaccin, de a fi testat, de a fi pus pe piață. Deci ce facem? Atunci trebuie să ne mulțumim uh, să combatem aceste boli fără vaccine. Investim în cercetarea în domeniul vaccinului, dar între timp facem alte lucruri. V-am spus, cât privește dermatoza nodulară, există vaccin. Poate că nu e o legalitate grozavă, dar mai bine un vaccin prost decât niciun vaccin. Pe de altă parte, perspectivele de a avea vaccinuri în curând sunt destul de mici, suntem destul de pesimiști. Probabil că într-o zi vom avea vaccin, dar nu în curând. Și da, hărțile pe care vi le-am prezentat pot să apară destul de uh, amenințătoare, uh, mai ales când ești aici la Bruxelles și te uiți uh, ce se întâmplă, dar noi controlăm situația. În ce privește carcasele, am avut experiențe în ce privește distrugerea acestora cu uh, febra porcină clasică. Avem know-how, știm cum să facem acest lucru și ca să eliminăm virusii facem acest lucru. Astfel investim și finanțăm toate metodele sigure de eliminare a carcaselor, a cadavrelor cu echipamente și cu infrastructuri la fața locului în țările și regiunile afectate. Am primit uh, o întrebare foarte clară în ce privește situația din Finlanda. Cum să avem informații mai clare și date mai clare, întâlnindu-ne cu cei implicați, uh, vorbind cu ei, finanțând numai așa vom putea să rezolvăm situația. În cazul Rusiei, vreau să insist, ei ne dau toate datele pe care le-au la dispoziție. Dar n-au mai multe date decât ne dau pentru că nu au capacități și poate nici nu prea au intenția să facă mai multe. Dar ne întâlnim cu ei odată la două, trei săptămâni uh, la nivel tehnic. <clears throat> Apoi mai sunt și alte negocieri care se poartă, dar nu sunt eu specialist în asta. În orice caz, avem litigii cu Rusia pe o serie întreagă de elemente și e greu să și fii în litigi cu cineva, să și negociezi cu el. Dar uh, este foarte clar că nu pot să dau mai multe date legate de negocieri în general. Există schimburi de vederi pe diverse paliere dar nu sunt eu aici persoană care poate să vă spună mai multe. În momentul în care sunt uh, eliminate animalele bolnave, câte zile trebuie să treacă ca să declar zona liberă de boală. Scrie foarte clar în legislație câte săptămâni trebuie să aștepți și în momentul în care introduce acei purceluși numiți santinelă care uh, Uh, îți verifică dacă șteptelul respectiv mai suferă sau nu de boala respectivă. Asta am făcut și cu această metodă am reușit uh, în uh, insula iberică, peninsula iberică, care suferea foarte mult în anii 70-80 de treaba asta, jumătate din insulă era afectată, peninsulă, mă scuzați, și am putut să facem treaba asta. Și nici nu aveam vaccinul la vremea aceea. Am făcut o serie de uh, am impus o serie de măsuri de biosecuritate și am separat foarte clar fermele de creștere a porcilor de zonele uh, naturale ale uh, mistreților. Se poate face acest lucru. Uh, poți să stimulezi un anumit comportament, poți să pui niște restricții pentru a avea aceste zone, uh, zone foarte clar delimitate, dar încă o dată subsidiaritatea e foarte importantă pentru că țara respectivă știe ea cea mai bine cum să facă și să impună aceste măsuri de biosecuritate pe propriul său teritoriu. Anumite insule acum, în Marea Britanie, aveți noroc că aveți noroc pentru că aveți uh, mistrăți, dar totuși uh, ați reușit să eradicați febra clasică porcină. Am avut și un vaccin. Deci a fost un succes. Dar în momentul în care nu există mistreți uh, în mod natural pe un teritoriu, nu l-aș introduce ca și animal. și cei care se ocupă cu creșterea porcilor uh, și sectorul merge foarte bine, nu are sens să-l primejduiască altfel, astfel. În ce privește Sardinia, știu situația de acolo, dar nu am vrut să vorbesc în acest context al uh, febrei africane porcine în țările baltice, în Polonia, în vecinătatea noastră estică, să nu amestec lucrurile cu ce se întâmplă în Sardinia, unde sunt alți factori, alte componente. Acolo există o uh, un component sau un factor social foarte important acolo care trebuie abordat pe plan local cu niște metode sofisticate, chiar sociologice, aș spun. Și toată lumea știe că acolo există o problemă de punere în aplicare a normelor și respectarea normelor și legislației în acea parte a Europei. Știu că lumea se străduiește, fermierii se străduiesc, autoritățile centrale au încercat uh, să pună pe picioare o structură, chiar o structură de comandament. I-au implicat pe cei de la poliție, de la gărzile uh, civile, uh, într-o structură care să încerce să rezolve problema, dar problema este cauzată în principal de factori umani. Asta este provocarea. Deci am lăsat deoparte Sardinia pentru că Uh, este totuși o insulă. Deci este bine, pentru că nu se întâmplă nimic mai dincolo de granițele <laughs> acestei insule. Și de asta am lăsat-o deoparte. Fostul meu șef de unitate uh, aici lângă mine știe foarte bine situația din Sardinia și poate să vedea foarte multe date. Și încă o dată, avem această, această influență a modelului social și acolo se folosește atât morcovul cât și bățul Uh, stick and carrots. Au dat foarte mulți bani de la Fondul de Dezvoltare Rurală ca să, să, să existe finanțări, ceea ce e foarte bine, dar toate asta cu prezența poliției, care este foarte activă și foarte dură, cu primăria, cu poliția și așa mai departe. Și ei fac tot ce pot ca să se respecte legea, legea italiană și legislația UE. Diferențele dintre febra, febra porcină clasică și febra africană, dar e vorba aici de, de detalii care țin de știința veterinară. La prima vedere par să fie asemănătoare, însă febra clasică porcină se răspundește foarte repede, în câteva zile toate animalele practic sunt afectate, pe când pentru febra africană boala se transmite un pic mai lent. Iar Uh, pe de altă parte, febra porcină clasică este mai puțin necruzătoare decât cea africană. Într-o fermă infectată, după 3-4 săptămâni, deci infecție cu uh, febra africană porcină, toate, aproape toate animalele sunt moarte. Uh, pe când cu febra clasică sunt necesare luni de zile pentru ca toate animalele să, să moare. Deci virul este foarte, virusurile sunt diferite, virusii mă scuzați, pentru febra clasică porcină avem uh, un vaccin foarte bun, pe când pentru cealaltă boală nu avem nimic ca și vaccinare. Uh, perioada de incuba, uh, incubație este mult mai rapidă la febra africană. Animalele sunt apatice, nu mănâncă, nu beau și mor foarte repede. dar depinde de modul în care este structurată ferma porcină și cum sunt așezate uh, cocinile. În orice caz, chiar și în condițiile în care acestea sunt izolate unele celelalte, este foarte clar că uh, virusul se răspândește foarte repede și sunt și alte provocări aici, dar încă o dată nu este o boală nou descoperită, mm, boală pe care nu o cunoșteam până acum și avem legislație <clears throat> în materie. Consecințele asupra prețurilor, uh, durabilitatea, asistența financiară și alte stimulente. Da, Uniunea Europeană cu o serie de uh, instrumente pe care le are nu a vrut să facă economie la măsurile de sprijin veterinar sau de sprijinire a pieței în general, însă măsurile veterinare pe care vi le descriu astăzi sunt folosite după caz, fără limită, cu măsuri legibile pertinente pentru controlul bolilor. Uh, plătim pentru fermele infectate, plătim fermierii și despăgubim dacă nu mai pot să mai câștige bani de pe urma acestor porci. De asemenea, plătim pentru vânarea uh, mistreților, ca să vâneze femele, ca să se ocupe așa cum trebuie de cadavre, etc. Deci aici avem o serie de finanțări sau cofinanțări uh, expuse în legislație. Uneori uh, se ajunge până la 75% cofinanțare pe aceste măsări, măsuri. Apoi, uh, măsurile legate de compensarea scăderii prețurilor pe piață uh, reprezintă uh, altceva din punct de vedere juridic. Și aceste măsuri de piață sau de prețuri depind uh, de piață și nu de situația veterinară, ci mm, e vorba de prețul pieței, de evoluțiile de pe piață. Nu eu sunt cel care pot să vă spun uh, exact cum evoluează prețurile pieței uh, în general. Și cred că am parcurs majoritatea întrebărilor. Poate voi fi uitate niște întrebări. N-am putut să notez totul, nici măcar șeful meu nu a putut să o facă. A, simptomele la mistreți. Noi, de fapt, găsim numai uh, cadavre, animalele moarte și mai vedem că a crescut numărul de accidente rutiere în care sunt implicați uh, mistreții pentru că animalele traversează un drum și se comportă ciudat. Sunt probabil puțin amețiți și traversează drumul și se vede că nu pot să meargă așa cum trebuie sau să fugă <laughs> și sunt loviți de mașini. nu, nu se sinucid acești eh, mistrezi, deci pentru noi este un semn de alarmă, un semnal de alarmă că atunci când crezi că numărul accidentelor eh, rutiere cu mistreți, e clar că e ceva în regulă. Vă mulțumesc foarte mult! Nie widzę zgłoszeń od pani, panów posłów z dodatkowymi pytaniami. Domnul președinte, cred că nimeni altcineva nu dorește să ia din nou cuvântul. Aș dori să vă mulțumesc din nou. Sunt puțin mai liniștit. Eu credeam că nu suntem prea bine pregătiți din punct de vedere logistic uh, pentru a face față acestei mari amenințări, acestei epidemii. Însă înțeleg că facem tot ceea ce este uh, posibil. Revenim acestui, asupra acestui punct. Ne confruntăm cu o situație excepțională, însă uh, văd că domnul Egniu dorește să ia din nou cuvântul. V-ați referit la un, o interdicție de export din partea Federației Ruse, care a fost condamnată de autoritățile internaționale. De ce? În acest moment, eu v-am, ex- am, v-am explicat faptele. Se desfășoară un litigiu acum și în această etapă al litigiului, Rusia are dreptul să atace raportul, uh, raportul panelului, însă ceea ce vă pot spune este că acest raport era în favoarea Uniunii Europene. Dacă ar fi să vă descriu uh, situația în termen de fotbal, Uniunea Europeană ar conduce cu 6-1. Deci uh, cu toate acestea, am câștigat doar prima repriză, încă nu am ajuns la sfârșitul meciului, nu sunt un uh, jurist, uh, eu urmăresc acest litigiu dintr-o perspectivă veterinară, deci am uh, motive să fiu optimist datorită calității celor care ne apără poziția. Teoretic, ar trebui să avem câștig de cauză însă prefer să rămân prudent din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Am uh, discutat toate punctele de pe ordinea de zi, vă mulțumesc din nou. Și am ajuns la sfârșitul reuniunii de astăzi. Următoarea reuniune va avea loc în data de 7 și 8 noiembrie. Drum bun uh, înspre casă. Vă mulțumesc și să încheiați ședința. It's very scary. now I'm uh, going to my office and I look. Uh, look at the Polish news, yeah. Mm. Worldwide, Thank you.